Muy bien, pues si les parece, vamos a... Foarte bine. Cu voia dumneavoastră vom relua această parte a sesiunii noastre. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți obiecții la ordinea de zi de astăzi, putem să trecem la uh, adoptarea sa. În ceea ce privește comunicările președinției, după cum știți, uh, nu a avut loc uh, plen la Strasburg de la ultima noastră reuniune din iulie și nu uh, s-au adoptat rezoluții de urgență. Vă reamintesc că marți vom avea reuniunea anuală cu ambasadorii Uniunii Europene, șefii de delegații. Vă invit pe toți să asistați la această reuniune și să comunicați eh, cu acești reprezentanți pentru că informațiile dumneavoastră ne ajută să dezvoltăm opțiunile noastre politice. Reuniunea se va încheia cu o reuniune care va fi prezidată de președintele Schulz eh, și de la, vom avea și o discuție de la ora 5 la ora 6. Următorul punct este adoptarea procesului verbal al reuniunii din 30 iunie. Iulie, aveți întrebări sau obiecții? O considerăm adoptată. Și după aceea, pentru a trece cu rapiditate mai departe, trecem la punctul privitor la drepturile femeilor în statele care fac parte din parteneriatul estic și în alte țări vecine. Așadar, trecem la examinarea proiectului de aviz redactat de, redactat de către domnul Panzeri. Drepturile femeilor în statele care fac parte din parteneriatul estic și în alte țări vecine. Mulțumesc domnului Panzeri pentru munca sa Proiectul de raport de aviz este disponibil în toate limbele, limbile și îl găsiți în dosarul dumneavoastră. Termenul limită pentru amendamente este luni 5 septembrie la ora 12. Dau cuvântul imediat domnului Panțeri, care are 7 minute la dispoziție. Vă mulțumesc. Aș dori, în primul rând, să precizez titlul acestui aviz, Drepturile femeilor și egalitatea de gen în statele care fac, fac parte din parteneriatul estic și în alte țări învecinate. Acest aviz al subcomisiei noastre DROA dorește să-și aducă contribuția la raportul redactat de Comisia FAM. examinează o serie de probleme specifice care se referă la parteneriatul estic. Aici este vorba de reprezentarea politică și sindicală a femeilor, rolul pe care femeile pot să îl joace în perioada de reconstrucție după un conflict. În acest aviz subliniez importanța uh, tematic, tematicii de gen ca o tematică orizontală care să fie integrată în toate politicile sectoriale. Pun accentul pe importanța diplomației parlamentare. De asemenea, în domeniul educației știu, știm că fetele din statele din parteneriatul estic părăsesc uh, sistemul școlar înainte de finalizarea studiilor. Insist uh, și asupra faptului că trebuie să eliminăm obstacolele juridice care împiedică egalitatea de uh, salarizare. Avizul nostru lansează un apel statelor din parteneriatul estic, invitându-le să semneze și să ratifice Convenția de la Istanbul, pentru că niciuna dintre aceste state, dintre aceste țări nu a făcut-o până acum. Și este vorba aici de probleme care vizează femeile cele mai vulnerabile, în special în situație de conflict de la Beijing este considerat uh, instrumentul esențial. În ceea ce privește acesta este aviz, proiectul nostru de aviz. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Panzeri. Raportorii din umbră, dacă doresc să intervină, domnul Austrevicius și doamna Sinialova. Vă mulțumesc, doamne președinte, stimați colegi. Trebuie așadar să discutăm proiectul de aviz al Comisiei eh, AFET eh, și FEM în ceea ce privește drepturile femeii, femeii în statele din parteneriatul estic și în alte state învecinate. Nu avem proiectul de aviz al Comisiei FAM, deci aș dori să îi mulțumesc uh, raportorului nostru, domnul Panzeri. Uh, salut uh, ideile principale și accentul pe care îl pune pe implicarea politică a femeilor în procesul de decizie Uh, și eu împărtășesc necesitatea de a proteja femeile de violență și de expropiere. Trebuie să încurajăm statele învecinate pentru a asigura o mai bună educație cu accentul pe educația fetelor și cu accentul pe accesul la îngrijiri de sănătate. Am câteva comentarii. În primul rând, aș dori să subliniez că cerința generală a drepturilor omului și a stabilității politice în statele respective este o condiție importantă. Am câteva amendamente mai detaliate pe care le voi transmite, bineînțeles, Uh, raportorului care privesc educația, antreprenoriatul, angajabilitatea, îngrijirile de sănătate și accesul la justiție. Nu, putem, nu pot să susțin articolul 11 extins în legătură cu acces la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă. Deci la acest punct voi face o sugestie alternativă. Acestea, aceasta este poziția mea și uh, câteva sugestii. Sper că vom putea să cooperăm și să ajungem la un acord și că avizul nostru va fi inclus în raport în totalitatea sa. Vă mulțumesc foarte mult și Sper că vom coopera în condiții optime în continuare. Mulțumesc foarte mult, domnule Austrevicius. Thank you, Chair. <clears throat> First of all, uh, I wish to thank... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îi mulțumesc că domnului Panțării pentru avizul său. Este o plăcere să îi fiu uh, raportor din umbră și sper că vom colabora la fel de bine și pe viitor atunci când uh, vom discuta pe magia acestui dosar. În ceea ce privește drepturile femeilor și egalitatea de gen, bineînțeles că și discrimina- nediscriminarea, foarte important în ceea ce privește uh, reforma procesului uh, statelor estice este monitorizarea realizărilor în anii ce vor veni. Doresc să fac câteva observații cu privire la acest aviz, pentru că amendamentele ALDE vor fi prezentate cât de curând. Pentru început, doresc să spun că statele parteneri, parteneriatului estic, precum și alte state, ei bine, în acestea femeilor trebuie să li se acorde o participare uh, egală la toate nivelurile guvernamentale, precum și în toate procesele decizionale. Femeile ar trebui să poată uh, prelua rol de lider în, uh, la nivel decizional și cu aceasta mă refer la toate aspectele vieții. Acesta ar trebui să fie un punct de plecare important în avizul nostru. În plus, Împuternicirea uh, și competențele lor la nivel social și economic ar trebui să fie date și garantate. Abilitățile de antreprenoriat, accesul uh, la informații și formare, astfel încât să-și poată exercita mai bine uh, drepturile sociale și economice, reprezintă de asemenea puncte importante. Asistența europeană proiecte, cooperarea pe marginea acestora cu privire la toate aceste teme se referă la aceste lucruri. Cred de asemenea că acest aviz ar trebui să includă și grupurile vulnerabile de femei, cum ar fi femeile cu dizabilități. Trebuie să ne concentrăm și pe aceste aspecte. multe țări au fost numite de domnul Panțeri. Acestea sunt țări post-conflict. Trebuie să existe acces egal la toate serviciile necesare. Doamnă președinte, ținând cont de aceste lucruri, cred că avem un aviz bun din partea subcomisiei noastre și Alde va coparticipa cât se poate de constructiv. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Austrevicius. Dacă nu mai dorește și altceva, altcineva să intervină, aș dori să îi dau cuvântul acum domnului Adriano Martins de la Serviciul European de Afaceri Externe. Aveți cuvântul. Thank you. Uh... Mulțumesc. Suntem de acord cu analiza realizată de către raportor și salutăm raportul suntem de asemenea de acord cu recomandările care au fost făcute. Într-adevăr, violența domestică, discriminarea sexuală, selecția pe criterii de gen sunt o chestiune care îngrijorează în continuare în toate țările care fac parte din parteneriatul estic. De asemenea, reprezentarea politică a femeilor este la un nivel scăzut în continuare se observă în continuare norme patriarhale, tradiționale, care uh, sunt uh, aplicate și care împiedică participarea femeilor la viața politică și care sunt uh, nocive și împiedică participarea femeilor la viața socială, precum și uh, la cea economică. Suntem îngrijorați în ceea ce privește cazul specific al Ucrainei, în ceea ce privește uh, efectul conflictelor de acolo asupra femeilor și copiilor, care poate avea urmări uh, și de strămutări în masă. Pe 25 iulie s-a implementat un uh, acord. Au existat un dialog cu, cu cele șase țări participante la parteneriatul estic și am abordat uh, la întâlnirea respectivă uh, acest sindrom post-traumatic și uh, violența domestică uh, în rândul bărbaților care se întorc de pe front. Am încercat să introducem un sistem de diagnoză obligatoriu și terapie, uh, a fost recomandată terapie familiilor afectate. Acest dialog privind drepturile omului, acesta am încercat să îl purtăm cu cele șase țări implicate în parteneriat. Anul acesta l-am desfășurat uh, și cu Belarusul și de asemenea cu Republica Moldova și în ceea ce privește dialogul privind drepturile omului, există un punct specific cu privire la egalitatea de gen și la violența domestică. Așadar, urmărim îndeaproape acest subiect și încurajăm țările partenere să introducă legislație care să abordeze aceste lucruri și chiar să implementeze legislația respectivă. Uniunea Europeană își extinde asistența asupra implementării și aplicării legislației de resort și susține uh, reformele structurale în acest domeniu. Aceasta include atunci când vorbim despre legi și Convenția de la Istanbul, care a fost menționată mai devreme. Pentru a sintetiza, suntem în continuare angajați și sprijinim țările din parteneriatul estic cu privire la acest subiect care ne îngrijorează. Mulțumesc foarte mult, domnule Martin. Domnule Panzeri, ați dori să trageți concluziile? Ringrazio anch'io gli intervenuti e le cose che hanno detto. Ehm, mulțumesc foarte mult tuturor celor care au intervenit. Poate o precizare în legătură cu câteva puncte. Eh, doamna Sanialova. Și mie mi se pare pertinent să subliniem legătura între drepturile omului și stabilitate. În acest sens, putem să avem în vedere anumite observații de ordin general. În ceea ce privește aliniatul 11, există, bineînțeles, divergențe de opinie între noi în ceea ce privește aplicar, uh, aplicarea platformei de la Beijing, Uh, există însă un consens, deci uh, sper că vom putea ajunge la o poziție comună. Domnule Austevicius, vă mulțumesc de asemenea. Împărtășesc abordarea dumneavoastră cu privire la rolul femeilor în uh, instanțele de decizie. Trebuie ca rolul acestora să fie promovat și poate că putem să punem accentul și mai mult pe acest element care este esențial. În orice caz ne revedem în 26 septembrie și atunci vom avea ocazia să discutăm amendamentele. Mulțumesc da-, încă o dată reprezentanților comisiei și aștept, sper într-o adoptare rapidă a acestui aviz. Da, mulțumesc. Mulțumesc tuturor pentru participare, pentru întrebările adresate și dacă nu mai aveți alte observații, mulțumesc din nou uh, pentru prezența și contribuția SAE și mulțumesc tuturor membrilor pentru prezența și participare. Mulțumesc. La revedere.